So. <laughs> yes, yes, Please prepare the priorities of EPP and Vom respecta prioritățile PP-ului. Iată, a sosit momentul. I am happy to welcome all of you. Bun venit tuturor.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 Încep cu comunicările președinției. Is it a translation from Hungarian? Yes, thank you. Dacă, a, ba, da. O să, o să încep cu comunicările președinției, după cum spuneam. După cum spuneam, în urma reuniunii coordonatorilor de mai devreme, am hotărât în ceea ce privește raportul privind monitorizarea aplicării legii. Doamna președinte va fi raportor. Au fost discutate cinci petiții concrete în dimineața asta. ...690 nu va fi admisă, 624 va fi deschisă, și referitor la 665 și 680 și 682, coordonatorii au acceptat propunerea președintei. Referitor la raportul 2018 cu privire la um, STOA, încă o dată, propunerea președintei a fost uh, cea adoptată de către coordonatori iar referitor la baleiaj, acesta a fost amânat pentru luna ianuarie. Cât despre raportul din 22 noiembrie, acesta va fi și el reportat pentru luna ianuarie. iar petenția, peti, petiția 1012 va fi acceptată și tratată în februarie. Este vorba despre un subiect care este legat de misiunea de constatare care va avea loc în luna februarie. Iată comunicările președintei. Doamna președinte va mă ruga să vă informez uh, cu privire la aceasta. Și acum o să continuăm cu petițiile noastre. Vom începe cu o petiție din partea unui cetățean român. Este vorba despre presupusa nerespectare al dreptului um, Uniunii Europene în ceea ce privește procedurile judice din România. Avem petiționarul aici și îi dăm cuvântul pentru 5 minute. Thank you very much. Dear Committee on Petitions, Honorable Committee. Mulțumesc foarte mult, stimată comisie, domnule președinte, Apreciez abordarea dumneavoastră fermă, care nu are niciun fel de considerații subiective referitoare la situația factuală, așa cum a fost prezentată în petiția originală. În același timp, apreciez faptul că autoritățile române au recunoscut um, deficiențe serioase în implementare. Este o problemă cu traducerea în engleză. Nu este traducerea în alte limbi. Totul este în regulă. Vă rog uh, să începeți din nou. Nicio problemă. Stimată comisie, apreciez abordarea statutară fermă, fără niciun fel de considerații subiective a situației factuale, așa cum a fost prezentată în petiția inițială. În același timp, îmi dau seama că autoritățile române au um, recunoscute deficiențe serioase în implementarea directivei 24, um, 2014 per 42 și mm, nerespectarea termenului pentru transpunere, mm, începând cu 4 octombrie 2016. Trebuie să știți că până în prezent, până în noiembrie 2017, nu s-a făcut nimic pentru a transpune garanțiile procedurale referitoare la un proces echitabil, așa cum se definește în uh, normele europene și în standardele mondiale, articolul 8 din directiva 42 din 2014, pe de o parte, partea represivă a directivei um, respective a fost pusă în aplicare de către legislatura românească în mod uh, uh, la timp. Uh, cât despre garanțiile pentru un proces echitabil um, și um, instrumente legale de căi de atac, România n-a venit decât cu retorică goală și așa face în continuare. România a încălcat drepturile și libertățile garantate de către standardele europene convenționale și universale. România este un stat represiv care este mobilizat împotriva cetățenilor săi și promovează un abuz uh, în încălcarea drepturilor sale. Faptul că nu a transpus directiva în întregimea sa, cu bună știință neglijând garanțiile procedurale uh, pentru o apărare eficientă, reprezintă o demonstrare clară a intențiilor a derapajele intenționate de la obligațiile asumate în cadrul uh, TFUE. Um, de fapt, um, um, a făcut această directivă să fie văzută ca una ca una abuzivă și represivă, când în realitate este echilibrată și echitabilă. Uh, deturnarea obiectivului unei directive prin uh, tot felul de artificii intenționate Um, a expus în mod uh, nenecesar meritele sale, iar efectul este acela că se, combat, uh, se combate apărarea drepturilor omului și um, legislația este percepută ca um, fiind vina instituțiilor europene. Uh, în acest moment, România, prin ANAF, își privează cetățenii de averea lor pe baza presupunerilor, pur și simplu, că acestea ar proveni din încălcări ale legii și um, uh, nu le oferă cetățenilor posibilitatea de a se apăra prin căi de atac eficiente. Avem uh, decizia penală 1217 pe 2014 și um, Uh, de asemenea cea a um, Curții de Apel București în cauza 36794 pe 3 pe 2005. În România, în anul 2017, cel mai înalt for de justiție națională, curtea, cea, alta curte de casație și justiție, nu recunoaște cererile din directivele europene pentru a avea standarde privind procesul echitabil uh, și uh, asta pentru că încă uh, la 12 luni după data de implementare nu a aplicat dispozițiile directivei și avem aici uh, hotărârea curții în cauza 4031 pe 1 2016. De când, uh, având în vedere că apelul uh, depus se baza pe norme care nu sunt recunoscute de către dreptul de procedură penală în alta curte o va respinge ca fiind inadmisibilă. De fapt, această, acest apel era bazat pe articolul 8 alinatul 67 din directiva 2014-42. Cele două probe um, înaintate în raport um, uh, au um, o legătură directă cu uh, faptul că uh, cu ceea ce a menționat Uh, în uh, plângere, în petiție inițială. Uh, lipsa garanțiilor procedurale care au fost folosite pentru un um, proces echitabil și căi de apel eficiente au făcut ca orice hotărâre pronunțată în drept civil sau penal să fie una abuzivă. Noi considerăm că răspunsul autorităților um, autorităților române a fost unul uh, care nu respectă drepturile de proces echitabil și deocamdată considerăm că este obligatoriu să se continue procedura de, încăl- de încălcare a obligațiilor și în acest sens Comisia pentru Petiția Parlamentului European trebuie să uh, hotărască faptul că această întârziere în adoptarea legislației românești, în transpunerea directivei, reprezintă uh, o un îndeplinire o neîndeplinire a obligațiilor și procedura trebuie să continue. Vă mulțumesc foarte mult, Alexandru Emilian Ian. Mulțumesc. O să dăm cuvântul domnului Sebastian Tine în numele Comisiei. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Bună seara, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, doresc să mulțumesc petiționarului pentru că ne-a adus, ne-a atras atenția asupra acestui caz. Și, de fapt, vorbim despre o directivă de confiscare a activelor criminale adoptată în 2014 de Uniunea Europeană, termenul de transpunere fiind octombrie 2016. Mai multe state membre, ca, ca multe alte state membre, România ne-a arătat uh, ce, conțin, ce era conținut uh, în codul penal cu privire la uh, confiscare în iulie 2016 și ne-au spus că această notificare nu este una completă și că e nevoie de alte prevederi juridice pentru o aliniere perfectă a legislației cu directiva. N-au fost comunicate până în octombrie 2016 alte măsuri comisiei, așa că comisia a trimis o scrisoare oficială de notificare guvernului român pentru necomunicarea uh, informațiilor cu privire la măsurile de luat. Deci s-a deschis o cauză de încălcare a obligațiilor. Apoi am luat legătura cu guvernul uh, român, am păstrat de fapt legătura pentru a vedea ce calendar de transpunere au în vedere și am primit următoarea informație. Ni s-a spus că în august guvernul român a trimis proiectul de lege Parlamentului pentru a finaliza procedura. Potrivit uh, informațiilor furnizate, tot acest proces implica și o consultare publică. Am înțeles însă că nu s-a rezolvat problema la guvern. Asta știm noi, cei de la comisie. Monitorizăm situația și ne așteptăm să primim notificare din partea guvernului român de îndată ce textul normativ va fi adoptat, ca să putem verifica la rândul nostru dacă a fost transpusă prin lege, au fost transpuse cerințele din directiva europeană. Iată starea lucrurilor la ora actuală, domnule președinte. Vă mulțumesc. <coughs> Vă mulțumesc foarte mult. A venit momentul să dau um, cuvântul colegului. Mirat să audă ce a spus uh, reprezentantul Comisiei, pentru că din informațiile pe care le am, de altfel sunt publice, Legea a fost adoptată în august 2017. Și uh, domnia sa a spus că legea nu a fost adoptată. Legea a fost într-adevăr adoptată cu întârziere în august 2017. Poziția grupului nostru este aceea de a ține petiția deschisă tocmai pentru a permite Comisiei să vadă dacă transpunerea s-a făcut în tocmai dar pentru ca la Comisie să avem o asemenea analiză, Comisia trebuie să aibă informații fiabile. Dacă în noiembrie aflăm de la Comisie că nu, vedem că la Comisie n-a ajuns informația că legea a fost adoptată, cred că avem o problemă cu Comisia. Deci, vă rog să uh, luați informații în seamă și să ne transmiteți, așa cum am solicitat de la bun început, dacă există o transpunere fidelă întocmai a directivei în legislația românească. Deci poziția noastră este să ținem oricum deschisă petiția până când avem convingerea că transpunerea este efectivă. Mulțumesc mult! Din păcate, scuze, din păcate pentru celelalte două petiții, uh, colegul meu, domnul Iar, va interveni pentru că am uh, o altă uh, reuniune. Îmi cer scuze. Nu, or after? Next. Köszönöm, köszönöm szépen, Preda úr. Mulțumesc foarte mult, domnule Preda. Domnul Tine, vreți să reacționați din nou la cele spuse? Uh, nu. Yes, based on the information that... Da. E vorba de faptul că vicepreședintele Timmermans a primit uh, o scrisoare oficială din partea uh, ministrul de afaceri europene și s-a arătat că s-a adoptat decizia guvernului român de a finaliza proiectul și de a transmite totul în Parlamentul român înspre dezbatere și apoi adoptare. Asta este informația pe care am primit-o. N-am primit însă alte informații după acest moment. Deci, practic, noi considerăm că legislația este încă pendinte și că se discută în Parlament. Dacă mai târziu au apărut alte evoluții, să știți că serviciile Comisiei n-au fost uh, puse la curent. Yes, just a reply. The European Commission is right. And now, Comisia Europeană a dreptate, așa cum spuneam și în discursul meu. Directiva a fost implementată doar parțial din punctul meu de vedere, doar partea represivă a fost implementată. Activele companiei mele au fost deja uh, confiscate fără a mi se oferi oportunitatea de a mă apăra, așa cum este stipulat în articolul 8 al directivei. Deci, da, directiva e în lege transpusă, însă doar parțial, doar uh, partea represivă, iar având în vedere că discutăm despre România, o țară democratică, membra Uniunii Europene, eu consider că o directivă ar trebui implementată complet, oferind uh, ambelor părți instrumente egale de a se apăra în justiție. De exemplu, întreprinderile mele n-au fost niciodată somate să se apere în instanță, însă activele mele mi-au fost uh, confiscate doar pe bază de supoziții. Hölgyek urak, a Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă propun următoarea soluție. Este foarte clar că România are angajamente pe care trebuie să le respecte. Noi nu știm încă, în acest moment, în ce măsură a transpus România această directivă europeană Trebuie, așadar, să sprijinim punctul de vedere că ori lăsăm această petiție um, deschisă până când vin alte informații. Asta am hotărâm acum. Vă mulțumesc foarte mult. Hölgyeim és uraim, a következő petíció az 520... Doamnelor și domnilor, următoarea petiție este una înaintată de către un cetățean spaniol și care se referă la costul um, avocaților și consilierilor juridici. Nu este prezent petiționarul, dar avem pe cineva care va rezuma această petiție. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să subliniez că petiționarul se referă la Uh, profesia procurador, care este tipică uh, Spaniei. Nu e vorba de avocat uh, propriu-zis. Și petiționarul explică faptul că există tarife fixe pentru uh, acești uh, uh funcționari care încalcă directiva 123 din 2006 și dorim să subliniem faptul că profesia aceasta de procurador există doar în Spania și acoperă activități care sunt legate de reprezentarea tehnică a părților în instanță. E vorba de activități care în alte state membre revin avocaților și e vorba de activități de notificare și uh, implementare care în alte state membre revin ușierilor sau chiar uh, instanței în sine. Ar trebui așadar să facem distinție între această reprezentare tehnică a părților care se, de care se ocupă procuradorul, e vorba de semnarea de plângeri sau alte documente în numele părților interesate și depunerea acestora în instanță, și avocații fac altceva, oferă consiliere juridică și asistență părților interesate. Iar în ceea ce privește problemele ridicate de petiționar, e vorba de faptul că activitatea aceasta de reprezentare tehnică este strict rezervată procuratorului, cu tarife fixe. Comisia dorește să explice că am primit mai multe plângeri despre acest subiect am purtat un dialog cu autoritățile spaniole și, în consecință, am început o procedură de încălcare obligațiilor pe diferite elemente, inclusiv cele acoperite de această petiție. Comisia a trimis uh, un aviz în noiembrie 2016, am primit un uh, răspuns din partea autorităților spaniole în februarie 2017 și răspunsul acesta este evaluat acum în cadrul serviciilor Comisiei Europene. Fiind dat că procedura de încălcare este în continuare în uh, desfășurare, considerăm că este oportun să așteptăm și să vedem cu ce rezultat uh, e finalizată procedura aceasta până să oferim un răspuns ferm petiționarului. Mulțumim. Peter Iar. Peter Iar. Da, comisia, de fapt am văzut răspunsul. În comisia ne-a spus că era vorba de o procedură de încălcare a obligațiilor și că trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Eu propun să păstrăm această petiție deschisă, să vedem ce iese din urma acestui dialog și acestui schimb de um, informații între Comisie și Spania din această procedură de încălcare a obligațiilor. Very, very right summary. Un foarte bun rezumat, sunt de aceeași părere. Așadar, o să, o să procedăm așa. Închidem subiectul, susținem cele eh, spuse de comisie, așteptăm răspunsul guvernului eh, eh, spaniol și lăsăm petiția deschisă până atunci. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Următoarea petiție de fapt, e vorba de două petiții grupate, 1523 și 512. Două persoane de naționalitate germană care au depus aceste petiții. Nu sunt prezenți uh, petiționarii din câte știu eu. Am să invit uh, reprezentantul comisiei să ne spună care este poziția comisiei. Aveți cuvântul. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aceste două petiții se referă la procedura small claims, cereri cu valoare redusă și um, eșecul în a implementa această procedură. Dar um, Cam atât au în comun aceste două petiții. Acum urmează să le iau pe rând. Mai întâi avem petiția 1523 din 2014, adresată de domnul Velbrock, care a vrut să implementeze această procedură în Spania. Implementarea nu a fost cu efect și ce știm noi, la ultima, ca ultima informație primită, instanța spaniolă care inițial a spus că a implementat decizia în Spania, a cerut să arate uh, față de care proprietate ar trebui, uh, uh, care proprietăți, mă ar trebui aplicată această decizie. Deci cam atât știm la ora actuală. Nu știm ce s-a întâmplat după aceea. Doresc să subliniez următorul lucru. Procedura de cerere cu valoare redusă, ca orice procedură în instanță, garantează o judecată uh, o decizie, dar nu garantează și implementarea deciziei. Și un lucru cu totul și cu totul aparte este că regulamentul acoperă toate procedurile civile plus uh, elementele transfrontaliere. E un fel de uh, introducere uh, în ceea ce privește aplicarea unei decizii dintr-un stat membru pe teritoriul unui alt stat membru, dar asta în concordanță cu prevederile regulamentului și putem spune că implementarea deciziei până la urmă ține de felul în care se uh, interpretează totul în legislația națională. Deci nu mai este o chestiune europeană. În această situație, autoritățile spaniole recunosc că ele au ceva de implementat și, în consecință, lansează proceduri naționale de implementare. Îmi pare rău că a fost un eșec aici, dar, din păcate, noi nu avem temei juridic în baza căruia să facem orice pe lângă autoritățile spaniole. Autoritățile spaniole tratează problema ca și când ar fi o decizie spaniolă și e foarte posibil să ceară lucruri uh, pe care le cer și uh, cetățenilor spanioli în ceea ce privește implementarea deciziei. E mai dificil, e clar, uh, când discutăm despre planul transfrontalier dar nu mai ține de European Small Claims Procedure, de procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă. Indiferent uh, ce instrument este sau nu este implicat. Astfel încât, în baza informațiilor pe care le avem la ora actuală, nu putem spune că regulamentul uh, Small Claims a fost încălcat de către autoritățile spaniole. Următ Efectuarea petiției e diferită. Aici n-a fost dată o decizie, cel puțin nu ne-a fost comunicată o asemenea decizie. E vorba de un antreprenor german care face comerț în Europa și care se plânge că întâmpină dificultăți cu aplicarea regulamentului uh, cu privire la cererile cu valoare redusă. Din păcate, el nu a depus documente care să îi argumenteze poziția. Pentru noi e greu de înțeles declarația petiționarului. Înțelegem care sunt dificultățile din statele membre în ceea ce privește partea practică ce ține de cererile cu valoare redusă. Și chiar întreprindem acțiuni, avem uh, uh, ghiduri practice, încercăm să instruim populația, dar niciodată n-am auzit de uh, uh, o problemă în uh, instanță în ceea ce privește recunoașterea uh, acestui drept. Deci ne interesează foarte tare să aflăm ce a cerut instanța din partea petiționarului. Însă iată că petiționarul ne-a răspuns în octombrie al acestui an că nu are documente. A trecut timpul și în aceeași uh, scrisoare s-a plâns de niște aspecte procedurale în alte state membre, în Franța, în Finlanda, spre exemplu, dar din nou, fără a își însoți aceste plângeri de dovezi concrete sau chiar de declarații ferme cu privire la ce a mers prost. Nouă ni se pare că intenția petiționarului este doar să ne atragă atenția asupra unor uh, chestiuni practice pentru a lua uh, măsuri. Vrem, da, la nivel orizontal vrem să îmbunătățim lucrurile, dar petiționarul nu, uh, nu face niște declarații uh, argumentate. El face trimitere și la procedura uh, de ordin de plată din Germania ca mijloc de recuperare a datoriei. Instrument uh, care... Avem și noi un instrument uh, care se bazează exact pe modelul german cu privire la ordin de plată și sunt informații care există pe portalul european e-justice și care uh, oferă o parte interactivă cu privire la ce formulare trebuie completate, trimise în instanță și așa mai departe, plus linii directoare în ceea ce privește partea practică. Noi astfel încercăm să acoperim deficiențele de ordin practic și aș vrea să mai adaug un aspect în ceea ce privește regulamentul cu privire la cererile cu valoare redusă. Regulamentul a fost revizuit recent. Revizuirea deja uh, a intrat în uh, etapa practică și în activitatea pregătitoare ne-am uh, dat seama că lucrurile merg destul de bine. Procedurile curg în statul, statele membre, deciziile vin, deci nu sunt proceduri, nu sunt probleme de acest, de natură generală, mă scuzați. Cam atât la ora actuală din partea mea. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. să nu Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Viland. Ja, vielen Dank ähm, für die Ausführung. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Dacă îmi permiteți, aș dori să fac trimitere la un studiu al Comisiei Europene unde se identifică principalele obst- obstacole de către Comisia Europeană. Pe de o parte, deficiență din punctul de vedere al uh, percepției, al cunoașterii acestei proceduri, apoi costurile neprevăzute și timpul necesar pentru a obține pentru a impune o asemenea uh, sentință. Și mă refer doar la cazul Vel, uh, Velbrock, care ne arată că um, deciziile judecătorești respective datează din anul 2012, deci de 5 ani. În anul 2012, domnul Velbrock a, s-a adresat în scris unui, uh, tribunalului din Spania și tot ceea ce a urmat după aceea a fost o, o poveste foarte tristă de, su, de suferințe. Ne, uh, nu s-a nu a primit de fapt uh, nici, niciun răspuns pentru că nu ar fi achitat suma de 50 de euro necesară pentru continuarea apelului și așa mai departe. Uh, deci tot felul de șicane care nu justifică nici cum afirmația că această procedură uh, ar, ar fi lipsită de costuri, așa cum ne-am, fi do- ne-am, ne-am, ne-am dorit noi de la bun început. Pot să înțeleg ce a spus dumneavoastră, însă îmi vine greu să cred că veniți cu un asemenea argument. Dacă s-a pornit mașinăria juridică din Spania, noi nu mai putem interveni. Ceea ce nu pot înțelege eu oricine încearcă în Spania să ducă la respectarea unei sentințe, uh, sentințe judecătorești ar trebui să fie tratat la fel. Eu nu cred că petiționarul nostru este tratat la fel ca un cetățean uh, spaniol, de exemplu. Aș dori să știu uh, dacă există o diferență între cererile urmărite de cetățenii span- uh, din spanioli și cei străini și pentru că această diferență mi se pare interesantă dacă ar exista. Și mie, aproape mi-e rușină în fața acestui uh, petiționar care îmi tot scrie, eu chiar încerc, uh, depun toate eforturile, a, a, uh, a, a contactat și protecția consumatorilor, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor din, uh, din uh, Kel, de exemplu, uh, însă și a, această autoritate s-a, s-a implicat și a reușit să obțină ceva pentru petiționarul respectiv, însă acest lucru se datorează uh, uh, acțiunilor și presiunilor exercitate de mine, de doamna Wikström, de exemplu, și până la urmă uh, este vorba de, o, de autoritatea consumatorilor din Kel care a reușit să obțină ceva. Și dacă uh, Uh, aceasta este realitatea. Dacă în, este demarată procedura europeană cu privire la cerile cu valoare redusă și, de fapt, această procedură nu se, nu se obține absolut, uh, absolut nimic, atunci mai bine uh, nu are, să, să renunțăm să mai promitem oamenilor niște, niște lucruri care nici, niciodată în realitate nu vor putea fi realizate. Nu este vorba de. Nu trebuie să pierdem din vedere discriminarea pe, pe plan intern, însă procedura la fața locului este uh, importantă. Uh, nu trebuie ca statele membre de facto să exagereze cu procedurile care trebuie uh, respectate, astfel încât să îngreuneze viața uh, cetățenilor care încearcă să își uh, obțină, să-și obțină drepturile care le revin. Deci eu mă aștept și mi-aș dori să fie efectuate câteva studii suplimentare pentru a înțelege care, care este realitatea din statele membre, pentru că un drept care se aplică atât de lent este un drept prost. Viland, colega. Mulțumesc, domnule Viland. Aș avea de pus următoarea întrebare. Ce putem face? Aveți o propunere? Ați făcut o analiză cu care sunt perfect de acord. Dar l-am auzit pe domnul Galasca cu mare atenție și când a spus că sunt probleme, dar că Comisia Europeană nu are competențe în materie, ori am înțeles bine, deci Comisia Europeană nu are competențe în acest domeniu? Este vorba de un subiect care ține de competența autorităților spaniole. Și atunci ce să facă Parlamentul European? Ja, danke, Mulțumesc, domnule președinte. Um, într-adevăr, una este să ai dreptate și alta este să ți se facă dreptate. Am putea să renunțăm la această petiție, să spunem, da, ne pare rău, ați avut ați avut ghinion, asta este situația din Spania, nu avem ce să facem. Însă, ce ar trebui să facem, minimum uh, posibil ar fi să redactăm o scrisoare și să cerem autorităților spaniole să ne explice de ce s-a ajuns în această situație. Pentru că acest proiect de lege, această lege a fost, uh, a fost adoptată tocmai pentru a-i uh, proteja pe cei mici, pe cei neimportanți, nu pe marile uh, corporații, ci pe uh, cei care au niște cereri cu valoare redusă. Putem să fim noi cetățeni de, de rând și nu putem accepta ca o asemenea procedură să nu se încheie cumva, nu putem accepta să spunem, păi, ghinion. Uh, Așa cum a explicat domnul Viland, uh, s-a înregistrat un succes parțial, însă mulțumită autorităților pentru protecția consumatorilor din CEL, nu mulțumită acestei proceduri europene. Deci eu aș aștepta o explicație din partea autorităților uh, spaniole. Acestea sunt mulțumite de cum s-au desfășurat lucrurile până acum? Sau ei bine, oamenii de rând oricum nu sunt atât de importanți și că uh, sperăm că se vor, uh, la un moment dat vor obosi și vor uh, renunța. Deci nu aceasta, dacă, dacă așa va funcționa această lege, ne pierdem toată credibilitatea. Deci nu putem să scriem petiționarului, da, toate lucrurile s-au desfășurat extraordinar din punct de vedere procedural, dar tot nu-ți primești banii. E inacceptabil. Deci această petiție trebuie să rămână deschisă, să, trebuie să redactăm o scrisoare adresată autorităților uh, spaniole, să insistăm, poate acest lucru va influența într-un fel sau altul uh, procedurile. De acord, Peter, mulțumesc. Era o propunere concretă pe care o sprijin. Ce o să facem? O să redactăm o scrisoarea către ministrul uh, justiției din Spania. O să atragem atenția asupra faptului că există o problemă în sistem și o să îl rugăm să trateze această chestiune în conformitate cu legislația spaniolă. Deci propunerea ar mai fi de asemenea să scriem o scrisoare doamnei Jurova să-i atragem atenția asupra acestei probleme că nu există avem o hotărâre luată într-o țară europeană care nu este obligatorie într-o altă țară europeană, deci am putea să invităm Comisia Europeană să se ocupe de această lacună legislativă. Aceasta este propunerea mea. Aceasta se va întâmpla cu petiția 1523 pe 2014, înaintată de domnul Velbroc. Rămâne deschisă, însă cealaltă va fi închisă. Dacă sunteți de acord. Mulțumesc. Trecem la următoarea petiție. Este una... Domnul Viland, va trebui să precizăm că și a fost uh, voința Parlamentului European ca atunci când vine vorba de uh, achizițiile, comerțul pe, pe internet, uh, se aplică alte standarde, alte reguli. Dacă cumpăr ceva în mediul virtual, mă bucur de mai multe drepturi decât dacă cumpăr ceva în lumea reală. Un german care merge în Italia, uh, achiziționează uh, un uh, detergent pentru mașina de spălat uh, vase și ajung acasă și văd că nu este vorba de detergent de spăl- pentru mașina de spălat uh, vase și mă adresez reprezentantului comisiei. Deci trebuie să mă întorc dacă îmi, îmi dau seama că nu am că ce este înăuntru nu, nu corespunde informațiilor de, de pe uh, etichetă, atunci trebuie să mă întorc în Italia sau altundeva să dau în judecată uh, magazinul uh, respectiv care mi-a, vând, mi vândut altceva. Uh, și pe, dacă achiziționez uh, același detergent uh, pe internet, de fapt am mai multe, mi-ar fi mult mai ușor să, îmi, să cer respectarea drepturilor care îmi revin. Și mi-aș dori din partea Comisiei ca un uh, angajat al Comisiei să găsească cinci uh, cetățeni uh, europeni care au asemenea uh, dificultăți uh, cu asemenea uh, cereri, cereri uh, cu valoare redusă un, care s-au împotmolit în alte state, în Italia, în Spania și în alte, sau în alte state europene. Deci, pentru că eu aș dori să înțeleg care sunt problemele, de ce nu funcționează uh, această procedură. Deci comisia ar trebui în cele din urmă să ajungă cu picioarele pe pământ pentru a înțelege natura acestei probleme, pentru că există în continuare o problemă. Cărscăru Părâncioiu. Yes, thank you, Mr. Chairman. I think that's... Comisia. Mulțumesc. Cred că ideea în sine sună minunat. Singura problemă este că eu mă tem că orice stat membru în care noi am dori să facem acest sondaj ne-ar întreba care este temeiul juridic pentru a face acest uh, sondaj sau această anchetă. Uh, nu avem dreptul ca în cazuri uh, individuale să intervenim, să influențăm cumva independența sistemului judiciar. Înțeleg că există preocupări legate de consumatori, însă uh, ar, ar trebui să știți că dreptul uh, procedural, chiar dacă oferă multe, multe avantaje consumatorilor din punctul de vedere al ju, uh, jurisdicțiilor, de exemplu, este neutru pentru toată lumea, este același. Deci nu discutăm despre situația consumatorilor. Aparent, domnul Velbrock uh, este un consumator, însă nu trebuie să uităm comerciantul și procedura trebuie să fie neutră și ca atare nu poate să facă uh, obiectul unei orientări politice. Să ne gândim, este, aici avem o speță în care este implicat un consumator sau o speță în care este implicat un comerciant. S-ar putea să fie un instrument util uh, consumatorilor. Nu știu care este rolul um, autorității pentru protecția consumatorilor din CEL. Uh, eu apreciez foarte mult activitatea angajaților acestei autorități, însă reiterez acest lucru. În cazul domnului Velbrock, nu există, nu avem niciun indiciu că procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă uh, s-ar fi împotmolit. Respectarea și punerea în aplicare a judecății, a sentinței s-a împotmolit ceea ce de la bun început a, a fost evident pentru toată lumea. Este un lucru să obții o sentință și alta este să o pui, să o pui în aplicare. Uneori, într-adevăr, în context transfrontalier, lucrurile sunt mai dificile. Odată intervine distanța, în al doilea rând intervine bariera lingvistică. Dacă o instanță germană iar cere domnului Velbrock să facă ceva, nu ar avea nicio problemă pentru că ar înțelege despre ce este vorba. Sau ar avea un coleg, o, cun- o cunoștință care l-ar sfătui, i-ar explica ce îi cere instanța respectivă. Dacă primește cererea respectivă din partea Tribunalului Spaniol în limba spaniolă, poate recurge la o traducere automată și pierde esența sentinței până, până la urmă. S-ar putea să existe asemenea motive, motive practice. Și când uh, cineva uh, primește o sentință, sentința trebuie să fie primită de uh, persoana respectivă. Însă nu întotdeauna se întâmplă acest lucru și nu întotdeauna se întâmplă nici pe plan național. Deci, judecata în cazul domnului, în, în cazul domnului Velbrock a fost recunoscută și uh, Tribunalul Spaniol a declarat că sentința va fi respectată. Însă, apoi, instanța respectivă a cerut să afle care este proprietatea um, uh, împotriva căruia uh, trebuie să fie pusă în aplicare această sentință. Din păcate, ține de partea implicată în procedura respectivă să garanteze, să contribuie la Uh, punerea în aplicare a sentinței respective și nu trebuie să uităm că asistența juridică poate fi obținută dacă cineva întâmpină uh, dificultăți din acest, uh, din acest punct de vedere. Există o directivă privind asistența juridică oferită chiar și în context transfrontalier care poate fi obținută. Domnul Velbrock poate să obțină o asistență juridică din partea unui avocat spaniol pentru a-l ajuta la Uh, punerea în aplicare a acestei sentințe, dacă este uh, aplicabilă sentința respectivă, pentru că s-ar putea ca comerciantul respectiv, împotriva căruia trebuie să fie impusă această sentință, să fi dat faliment. Aceasta este reali- realitatea și uneori trebuie să înțelegem care este realitatea. Ce facem noi este să analizăm detaliile din cazuri, analizăm de asemenea chestiunile uh, orizontale. Uh, cunoașteți foarte bine existența uh, tabloului de bord privind justiția. Cunoașteți uh, încercările Comisiei Europene de a încerca uh, să înțeleagă cum funcționează la nivel practic sistemele judiciare în statele membre. Uh, nu putem face prea multe lucruri din acest punct de vedere, însă cel puțin uh, putem să cerem statelor membre să ne furnizeze informații din care să redactăm rapoarte anuale despre această situație. Din uh, informațiile mm, pe care le dețin eu, anul, uh, anul trecut a fost primul an în care Um, și această procedură cu privire la cererile cu valoare redusă se regăsește în informațiile pe care le uh, trimit, trimit uh, statele membre. Să sperăm că în viitor această procedură va avea o importanță mai mare. Mulțumesc. Și petiții liber. Bun, situația este următoarea. Referitor la petiția domnului Felbrook, aceasta va rămâne deschisă. O să trimitem o scrisoare a autorităților spaniole, rugându-le să se ocupe de aceste chestiune cât se poate de repede și o să mai scriem o scrisoare și comisiei să vedem dacă nu cumva putem veni cu legislație europeană astfel încât să avem o abordare europeană asupra acestui subiect. Cât despre cealaltă petiție, din câte am înțeles bine, petiționarul nu a dat informații necesare pentru a putea gestiona această petiție, așa că ce vom face? O să o închidem. Vorbesc despre petiția cu numărul 512. Petiționarul nu a comunicat o serie de informații necesare, astfel încât comisia să poată să trateze subiectul. Deci, petiția este închisă. Mulțumesc. Ja, Vorsitzender, ich habe Ihnen recht. Ich habe auch da ein ruhiges Gewissen. Da, atunci sunt cu conștiința împăcată pentru că îi spunem petiționarului de ce închidem petiția. Și dacă ne oferă informațiile necesare, el poate după aceea să depună o altă petiție. Deci putem spune că trebuie să închidem petiția fiindcă nu avem informații suficiente, iar petiționarul primește această notă informativă. Sunt de acord. Így van, <clears throat> azzal a, azzal a, azzal a Da, Așa stau lucrurile cu completarea că dacă vor veni informații noi, atunci, bineînțeles, o să putem să completăm un formular nou și noi, la comisia noastră, o să putem să discutăm din nou despre acest subiect. Trecem acum la o petiție din Italia. Este vorba despre um, restaurantele colaborative o nouă formă de economie colaborativă. Este vorba de petiția 1125 pe 2016. Petiționarul, domnul Giambattista Scivoletto, sper că am pronunțat bine numele dumneavoastră, sale, are cuvântul. 5 minute. Grazie. Egregio eh, Presidente e membri della Commissione, mi chiamo Mulțumesc foarte mult. Sunt petiționarul Gian Batista Scivoleto și mă refer la conceptul de restaurant la domiciliu. Uh, poate fi un sector foarte uh, cu mare potențial de dezvoltare. Ca să poți uh, deschide un restaurant, ai nevoie de angajați, de uh, un uh, loc special de o bucătărie. Um, și dacă discutăm despre restaurantul la domiciliu, ne dăm seama că există un respect pentru tradiția culinară. Părinții transmit asta mai departe copiilor. Este o experiență total diferită față de cea dintr-un restaurant obișnuit. O activitate de acest gen ar trebui să aducă la oaltă popoarele și activitatea respectivă ar trebui să se poată dezvolta fără prea multe interdicții sigur trebuie să existe o supraveghere ca să fie uh, preîntâmpinată fragmentarea. Sunt multe familii care se interesează de restaurantul la domiciliu și asociațiile care reprezintă gastronomia clasică au reușit să intervină pe lângă Ministerul de Economie să facă un aviz care să spună că uh, restaurantele la domiciliu uh, sunt uh, Uh, afaceri, uh, sunt uh, întreprinderi cu toate obligațiile care rezultă din asta. Vă dați seama că discutăm despre niște taxe enorme, adesea peste 10.000 de euro și de aceea s-a și făcut o campanie de presă. Este un fenomen nou și iată că el a fost sufocat în fașă. E un proiect de lege care se referă la restaurantele la domiciliu și el face obiectul petiției noastre. Ne bazăm pe uh, pilonii de bază ai uh, economiei colaborative europene. Cu siguranță, următorul guvern va însoți uh, noul proiect legislativ. Sunt uh, multe probleme în Italia și cred că ar trebui mai degrabă rezolvate ele înainte să se pună bețe în roate restaurantului la domiciliu și sper că legiuitorul italian să fie influențat în așa fel încât să prelucreze avizul Uh, Ministerului pentru Dezvoltare Economică, în așa fel încât această activitate promițătoare de economie colaborativă să nu mai fie blocată. Sunt chiar eu antreprenor și pot să vă spun că în cercul meu uh, mă simt foarte îngrădit. Uh, văd cum se dezvoltă această activitate în alte țări și mi se pare că trenarea care există în ultimii doi ani în Italia ne pune în pericol proiectele. Henning. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Șifoleto. Comisia Europeană, aveți comisia. Aveți cuvântul. Zic, zic. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru explicații. Da. Într-adevăr, gătitul la domiciliu este uh, ca la mama acasă, este o activitate care atrage interesul consumatorilor. Este un uh, serviciu uh, oferit pe platforme de neprofesioniști, uh, peers, deci sunt cei care nu uh, exercită o profesie per se în acest domeniu culinar și uh, în iunie 2016, într-adevăr, Comisia a făcut o comunicare cu privire la economia colaborativă și spuneam că este o diferență între serviciile oferite de profesioniști și serviciile oferite de non-profesioniști, de acești uh, interpares. Mulțumesc domnului Schivoleto pentru faptul că ne-a atras atenția asupra acestei probleme. Chiar îi suntem recunoscători. Am primit informații din partea petiționarului și în baza acestea am luat legătura cu autoritățile din Italia cu privire la proiectul de lege. Aceste contacte au făcut ca autoritățile eh, Italiei să notifice Comisia Europeană cu privire la acest proiect de lege și a rezultat un schimb de uh, opinii pe marginea acestui proiect. Autoritatea de concurență din Italia a emis și ea un aviz eh, mai devreme în acest an și spune că modelul contravine uh, și spune că se, se, se impun într-adevăr restricții nejustificate în contra legislației europene. Este însă un proiect de lege, este un uh, proces în derulare, deci părțile interesate pot să-și facă vocea auzită, iar Comisia Inter- uh, Europeană este un actor care participă și care își face vocea auzită și dacă Italia într-adevăr va adopta o lege, ca întotdeauna, garant al tratatului, Comisia va evalua legea respectivă, va face testul congruenței cu legislația europeană și cât timp legislația nu este adoptată, efortul nostru merge înspre a ne asigura că um, la final va fi adoptat un text de lege în perfectă concordanță cu legislația europeană. Mulțumim încă o dată dumneavoastră pentru faptul că ne-ați atras atenția asupra acestei uh, probleme. Mulțumim! Mulțumesc foarte mult, domnule Șivoleto. vreau să vă spun că noi considerăm că acest tip de activitate este foarte important și nu acceptăm să existe un aranjament juridic în Italia care să contravină aceste activități, acest sistem. Domnul Chirio. Vă mulțumesc, domnule președinte. Argumentul e un argument important care riguarda la ristorare come riguarda... Mulțumesc, este un argument important care se referă la gastronomie, dar multe alte domenii uh, din economia noastră. Comparăm uh, restaurantul la domiciliu cu restaurantul uh, tradițional și vedem că dihotomia este aceeași ca și cu taxiul tradițional și taxiul de tip Uber, ca și cu hotelul versus uh, persoanele care pun la dispoziție anumite încăperi din casa lor uh, turiștilor. Deci, uh, economia noastră este acum în plină transformare, în așa fel încât consumatorii să poată obține servicii mai ieftine. Dar să nu uităm că sunt anumite profesii care vor fi afectate, periclitate, pentru că și în domeniul gastronomiei sunt profesii și mai sunt și aspecte ce țin de sănătate și de igienă. Autoritățile italienești au uh, făcut un aviz în baza căruia să fie respectate anumite norme. Dacă, de exemplu, un uh, consumator Uh, mănâncă la un furnizor privat, atunci uh, trebuie să existe precondițiile necesare din punct de vedere igienic și nu numai, în așa fel încât uh, sănătatea consumatorului să fie protejată. Și să nu uităm că există și aspecte fiscale. Pentru că în cazul restaurantelor, taxele sunt uh, de până la 60%. Repet, până la 60%. Deci uh, lucrezi mai bine de jumătate de an pentru stat. Și de-abia după aceea pentru tine. Și apoi dacă pe piață apar alte modele, impozitate altfel, ar fi concurență neloială. Ideea restaurantului la domiciliu, da, este într-adevăr fascinantă. Și în ceea ce privește comunicarea și e un serviciu bun, de ce nu, pentru consumator, dar de altă, pe de altă parte trebuie să fim foarte, foarte prudenți, deoarece e vorba și de profesii care trebuie protejate. Mulțumită gastronomiei, Italia este o țară deosebită. Uh, sigur, ne bazăm foarte mult pe tradiția gătitului acasă de mama sau de bunica. Avem rețetele bunicii dar la o adică și bucătarii cei faimoși au făcut uh, Italia patria care e. Deci uh, să nu pierdem din vedere acest aspect. E vorba de faptul că trebuie la o adică să protejăm o profesie. Și vreau să adaug, spune domnul Iar, față de ceea ce a spus colegul meu foarte corect, tocmai de aceea ar fi important să avem certitudine, siguranță juridică. Pentru că Trebuie să vedem exact ce se întâmplă cu restaurantul la, la domiciliu. Din câte am înțeles eu din partea petiționarului, deocamdată nu există o legislație fermă. Mesajul către autorități fiind dați legea odată, ca să existe certitudine juridică. Vreau să pot mânca la bunica fără a fi sancționat. Dar asta nu înseamnă că vrem să distrugem restaurantele clasice. Cum tratăm acum această petiție? Putem transmite mesajul către Italia că trebuie să existe certitudine juridică cu privire la ce e voie și ce nu e voie, ca să nu sufocăm niște modele inovatoare și ca să nu distrugem nici uh, domeniul gastronomic. Vedem ce se întâmplă și cu uh, Uh, uh, turiștii care se cazează la persoane private. Totul trebuie reglementat. Ce înseamnă cazare, ce înseamnă baxiș, ce înseamnă plată. Deci, în teorie, totul sună bine, dar uh, mai sunt necesare anumite corecturi. Sper să nu se supere petiționarul, nu există o reglementare clară. Problema este că mereu sancțiunile sunt cele care funcționează rapid. Legea nu, sancțiunea da. Deci întrebarea mea către colegi este ce facem? Cerem guvernului să creeze certitudine juridică, habar nu am, privesc înspre colegii mei care sunt uh, mai uh, avizați. Ce facem cu această petiție? Peter, lehet, hogy abba az irányba mennénk, hogy látjuk, hogy Olaszországban... Peter, vedem că în Italia se întâmplă ceva la nivel legislativ. De asemenea, vedem că și Comisia este în demersul de comunicare cu autoritățile italiene. Susținem acest demers de comunicare și trebuie să așteptăm concluziile. O să lăsăm deschisă această petiție și o să revenim peste câteva luni, domnule Șivăneto, când o să avem informații noi din Italia. Sunteți de acord? Da? Foarte bine, mulțumesc mult. Și ultimul uh, subiect va fi tot o petiție italiană. Este vorba de uh, impozitarea discriminatorie a sectorului trufelor din Italia, o perturbare a pieței europene. Îl avem pe domnul Mario Carbone, care este petițional, este prezent și îi dăm cuvântul pentru 5 minute. Grazie Presidente e grazie a tutti i commissari. Eh, ci siamo già visti per parlare. Mulțumesc. Eh, mulțumesc, eh, stimați ehm, colegi, stimați eurodeputați. Am văzut că este vorba despre o impozitare care este aceeași peste tot, mai puțin în Italia. Trufa albă este foarte răspândită în uh, Italia. Dar în ultimii ani uh, au fost multe ambiguități pentru că trufele nu au fost considerate ca, ca fiind produse agricole. Dar mm, acestea nu sunt neapărat cultivate. Um, au fost uh, văzute mai ales uh, um, ca niște produse care au fost importate mult mai rău, mult mai mult decât în alte state. Parlamentul italian a schimbat uh, rata de impozitare datorită intervenției europene, însă apare o altă problemă, faptul că trufele nu sunt considerate produsele, ca produse agricole. Pe de-o parte, din punct de vedere al fiscalității, nivelul de impozitare de ul este mai mic pentru alimente, la fel ca în multe alte state membre. Și produsul acesta, dacă ar beneficia de un TVA scăzut, ar fi mai competitiv. Și mai este o altă problemă, pentru că nu e produs agricol, este foarte greu să obții subvenții pentru acestea în temeiul PAC. Deci, în cadrul PAC, trufele nu primesc nimic pentru că nu sunt considerate ca reprezentând produse agricole. Și nu e clar dacă prin um, fondurile pentru agricultură ar trebui să fie um, subvenționate sau prin fondurile pentru civicultură. E cumva o zonă gri, de ambiguitate, care privește trufele. Și ce se întâmplă? Producția scade, terenurile se abandonează și în felul acesta se afectează și mediul înconjurător, tot felul de probleme, pentru că o pădure abandonată este o, un pericol public atunci când plouă și se pierde o producție foarte prețioasă. Trufele albe reprezintă unul dintre produsele cele mai scumpe din Italia și din Uniunea Europeană. Deci trebuie să salvăm trufele și din acest uh, motiv avem nevoie de ajutoare mm, pentru agricultură. Și este foarte important ca Parlamentul să considere ca produsul acesta ca fiind unul agricol. S-ar putea uh, să se întâmple acest lucru în lunile viitoare, pentru că se lucrează acum la legea finanțelor și s-ar putea să se intre în detalii și pe produse agricole. Dumneavoastră ați avut uh, mari succese legate de TVA, poate că aici ar trebui să faceți un ultim efort pentru a închide acest subiect. Mulțumesc. Acum avem uh, Comisia Europeană, domnul Marc sau Octavian Ghinalski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din perspectiva clasificării diferitelor tipuri de mm, uh, trufe și nomenclatura combinată, noi am examinat clasificarea trufelor și am ajuns la concluzia că atât din perspectiva anexei 1 din tratat care se referă la produsele agricole, cât și din perspectiva mm, din regulamentul nostru 1308 din 2013 cu privire la CMO, dacă ne uităm la sistemul armonizat ca referință, acolo trufele, indiferent de tipul lor, sunt încadrate în două capitole diferite, atunci uh, ajungem la concluzia că ambele capitole și prin tratat și prin uh, regulamentul nostru 1308 din 2013. Toate trufele sunt uh, acoperite. Iar nomenclatura care se referă la tipurile acestea de produse acoperă mereu aceste trufe. De exemplu, există un capitol um, referitor la um, legumele și rădăcinile comestibile și apoi mai avem un alt capitol care se referă la um, diferitele preparate din plante, legume, rădăcini și fructe uscate. E bine, în toate aceste titluri se regăsesc produse agricole, deci sunt acoperite de politica agricolă comună. Deci, din punct de vedere al clasificării, trufele, fie proaspete, fie procesate, sunt acoperite de legislația noastră. That's, that's the conclusion that we, we draw from, uh, from this uh, Aceasta este concluzia la care am ajuns noi din punct de vedere al nomenclaturii. Vă mulțumesc! Köszönöm szépen! Kollégák közül... Vă mulțumesc! Vrea cineva să intervină? Domnul Sirio. Cirio. Ma io eh, ringrazio il eh, rappresentante della Commissione. Faccio sul... Vreau să mulțumesc reprezentantului Comisiei. Da, cred că munca în cadrul acestei comisii este foarte utilă pentru că, așa cum ne spunea și petiționarul, am avut rezultate foarte bune pentru că TVA-ul um, pentru trufe uh, era înainte 22% în Italia, acum este 10%. De asemenea, a existat uh, și plângerea către comisie, proiectul pilot Um, um, care a vizat Italia, astfel încât să se conformeze cu situația din alte state europene. Cumva suntem la jumătatea parcursului în ceea ce privește rezultatul. Ce trebuie să facem în continuare? Trebuie să acordăm trufei um, locul pe care îl merită. Dacă am înțeles bine ce din ce a spus reprezentantul comisiei, Comisia ne spune că trufa este un produs agricol. Păi, ce să vă spun, Italia este în Uniunea Europeană totuși și nu cred că va putea în continuare să prevadă în legislația sa faptul că trufa nu e produs agricol, că e altceva, e un produs care crește de la sine putere și nu poate să fie considerat ca agricol. Mai sunt și alte categorii de ciuperci, că până la urmă Uh, trufa asta este. Este um, un uh, este o ciupercă și alte categorii cum ar, de ciuperci, cum ar fi porcinii, sunt um, considerate produse articole, agricole. Problema este că toată lumea poate să le culeagă. Proprietarul terenului nu este proprietar al produsul agricol um, care crește spontan. Nu pot eu să vin să culeg cireșele uh, din curtea unui uh, agricultor care le are la el în curte, dar pot să um, culeg um, ciupercile care cresc sub uh, copacul respectiv. Trebuie ca comisia noastră să scrie autorităților italiene și să sperăm că acesta o să modifice situația și să aibă același tratament cu produsele asemănătoare din Europa. Mulțumesc. Acum domnul Ghinanschi cere cuvântul. Vă mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului European. Eu sunt cel care s-a ocupat de plângerile pe care le-a primit uh, Comisia la vremea respectivă. Am lansat uh, dialogul cu Italia prin programul EU Pilot și am obținut o modificare legislativă importantă și o scădere a TVA-ului. Acum, referitor la această chestiune, să vedem dacă trufele sunt sau nu produs agricol, uh, și poziția comisiei, ați auzit-o foarte bine, este aceea că e vorba clar de un produs agricol. Mă întreb dacă pe partea de fiscalitate nu există cumva o neînțelegere, pentru că am impresia că scopul este acela de a face autoritățile italiene să recunoască calitatea aceasta de a fi produs agricol. Acest lucru, de fapt, înseamnă o adaptare a fiscalității și o scădere și mai mare a TVA-ului. Această taxă este în prezent la 10% și am impresia că scopul ar fi um, ca uh, rata să fie de 4% și eventual 5% pe care l-a introdus de curând Italia. Trebuie spus că în temeiul directivei privind TVA-ul, statele membre pot să creeze două rate scăzute de TVA și pot să păstreze o rată super redusă, așa numită, cu condiția ca acest lucru să se fi făcut în Uh, să fie să fost în vigoare la 1 ianuarie 1994. De ce menționez această neînțelegere? Faptul că un produs este sau nu agricol, până la urmă nu are importanță asupra ratei de TVA care trebuie să se aplice. Dacă ne uităm la legislația italiană, vedem că sunt o serie de produse agricole care de fapt, sunt impozitate cu 10%, TVA-ul de 10%. Deci nu e doar dacă Italia ar recunoaște mâine că trufele sunt produs agricol, asta n-ar face ca pur și simplu acestea să fie obligate să aplice o rată scăzută de 4%. Deci acest lucru nu este posibil în temeiul directivei. Comisia ar fi obligată să lanseze o procedură de încălcare a obligațiilor față de Italia dacă ar aplica o rată de 4%. În articolul 110 din um, directivă se spune contrarul. În schimb, ce poate să facă Italia poate să creeze un, uh, o rată de TVA de 5% introdusă recent, mai ales pentru risotto, pentru salvie și pentru busuioc. Mm, acesta fiind zice, Comisia nu are puterea să constrângă Italia să scadă și mai mult rata TVA-ului, pentru că aici statele membre au o marjă de manevră mare. apare principiul neutralității din directiva privind TVA-ul. În virtutea acestuia, produse similare, echivalente, trebuie să fie tratate fiscal în același fel, adică să aibă același uh, nivel uh, al TVA-ului. Cât despre trufe, nu e clar faptul că pentru un consumator obișnuit trufa ar fi un, echivalentul unor uh, ciuperci obișnuite. Este vorba de un produs de calitate, de lux chiar. Iar comisia nu are instrumentele juridice încât să Uh, trateze jurisprudența Curții Europene de Justiție care s-a pronunțat în acest sens și care a favorizat principiul neutralității și a acordat marjă de manevră statelor membre. Am vrut să aduc această precizare. Vă mulțumesc. Eh, Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați spus ce se poate și ce nu se poate referitor la acest subiect, care sunt limitele luăm act de cele spuse. Este un, important, este un subiect important pentru petiționari. Domnul Cirio ne-a propus să scriem o scrisoare către autoritățile italiene, așa vom face și o să vedem care va fi situația în Italia în viitorul um, apropiat. Lăsăm deschise petiția și revenim peste câteva luni. Sunteți de acord, domnule Cirio? Da, sunt de acord. Doresc doar să semnalez un aspect. Italia nu vrea neapărat uh, să scadă în continuare TVA-ul. Nu este o chestiune de TVA. Întrebarea este... Nu este întrebarea dacă mărul este fruct sau somonul este pește. Cum clasificăm trufele? De asta depinde valoarea TVA-ului, dar dacă trufele sunt clasificate ca fiind produs agricol, de ce să decide singură Italia cum aplică TVA-ul? Deci dacă mărul e măr și e clasificat ca fiind fruct la Bruxelles, atunci regula să fie valabilă și la Roma. Doar despre asta e vorba. Tehát akkor megírjuk a levelet az olasz hatóságok. Foarte bine, o să scriem scrisoarea către autoritățile italiene, o să încercăm să intrăm într-un dialog cu acestea și lăsăm deschisă petiția. Vom reveni mai târziu asupra acestui subiect. Doamnelor și domnilor, ne-am terminat programul de astăzi. Înainte să închid ședința, dați-mi voie să vă spun un lucru important. Ședința aceasta este ultima pe 2017 la Comisia PETI. După evaluarea mea și evaluarea generală, Comisia pentru Petiții a făcut o treabă foarte importantă în acest an 2017 ne-am uh, aplecat asupra unor subiecte importante, delicate, urgente și am avut o echipă foarte bună care a lucrat bine împreună și aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor. Peter, tu ești cel care reprezintă acum eurodeputații europeni. Vreau să le mulțumesc tuturor membrilor, asistenților, consilierilor politici, în numele doamnei președinte, vă mulțumesc și vă urez un an excelent. Ne revedem în ianuarie. Se suspendă ședința.